Uh, Bună ziua tuturor, îmi pare rău că începem cu întârziere. Uh, am fost ocupat, a trebuit tuturor să le urăz bun venit după vacanță. Nu mi-am dat seama că am depășit ora 3. Uh, călduros aș dori să vă urez bun venit după această vacanță. Sper că a fost o vacanță bine meritată, că v-ați uh, odihnit. Uh, văd câteva fețe bronzate. În Anglia, unde a fost eu, vremea nu a fost chiar propice bronzatului. Eu mă simt mai ruginit acum și nu bronzat, dar în orice caz am avut o vacanță plăcută totuși și mă bucur că cel puțin doi deputați nu și-au petrecut, au și-au petrecut vacanța în, în Um, Regatul Unit și în, uh, în uh, țara Galilor. Aș dori să fac câteva anunțuri înainte să trecem la prima parte a acestei ședințe. Aș dori să adoptăm în primul rând ordinea de zi. Nu are nicio obiecție. Foarte bine. Atunci aș dori să vă amintesc că la ora 3 și jumătate vom avea un vot succint, uh, inclusiv uh, uh, avizul domnului Coferati. Mă bucur că este în sală. Și după aceea, ultimul punct de pe ordinea de zi va fi pregătirea domnului Juvin pentru raportul său uh, cu privire la acordarea de contracte de concesiune. Această ședință e transmisă pe internet, apropo, deci urez un călduros bun venit uh, celor care ne urmăresc uh, pe web, pe internet. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi în această după masă. Aș dori să vă avertizez că avem doi noi membri ai comisiei noastre. Nu e niciunul în sală. Uh, o să le urăm venit când sosesc. Doamna Nola Pera din Franța, care îl înlocuiește pe domnul Abad, care a fost ales la adunarea națională, și domnul Barry Medlener, care uh, o înlocuiește pe Lawrence Tassen din uh, țările de jos. De asemenea, aș dori să urez bun venit în numele tuturor doamnei Ariana van der Staffen, care e administrator și care va lucra la secretariatul IMCO. Vă mulțumesc, uh, vă urăm uh, bun venit, un călduros bun venit, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră. De asemenea, domnul Anders Grombech Jürgensen, dacă nu mă șel, în sală, care ne-a fost trimis de la guvernul din Danemarca, e un uh, expert uh, Uh, național uh, din uh, Danemarca cu privire la standardizare, la normalizare și mai e o persoană pe care trebuie să o salutăm. care ne-a asistat foarte mult în timpul președinției daneze. Îi mulțumim pe această cale. Aș dori să vă spun că am primit o notă de informare pe care ați comandat-o, care se numește State of the Art Uh, mobile Internet Connectivity și uh, impactul asupra comerțului electronic. E o contribuție foarte importantă, sosește la momentul potrivit în dezbaterea noastră. Eu mi-am uh, am petrecut o săptămână foarte interesantă la Silicon Valley în timpul vacanței de vară în care a fost foarte interesant să văd cum funcționează comerțul electronic. Iată care sunt anunțurile pe care doream să le fac astăzi la comunicările președintelui și de asemenea, tot oficial trebuie să vă uh, invit să vă uitați la procesele verbale ale reuniunii din 20-21 iunie. Vor fi considerate adoptate la sfârșitul uh, zilei de mâine, dacă nu uh, face nimeni obiecții. Și acum putem trece la primul punct de pe de zi din această dupămasă. E vorba de programul de acțiune în domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, programul Customs. Raportorul nostru este domnul Rafaele Baldasare, domnul Pepe, dar domnul Hanslik va prezenta uh, acest raport în această dupămasă. Aș dori să reamintesc colegilor, dacă vă amintiți că acest program Customs a fost prezentat inițial atenției noastre ca un program comun între uh, programul Customs și Fiscalis, programul pentru impozitare, pentru impunere și uh, Comisia noastră și Comisia Econ au considerat că uh, combinarea, contopirea acestor programe nu e foarte inspirată și am cerut Comisiei să justifice această contopire însă nici uh, această uh, justificare nu ne-a convins și am votat împotriva contopirii și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a acceptat poziția Parlamentului și iată, acum avem programe diferite, deci vom discuta în această după masă programul Customs. În 29 august Comisia a adoptat această decizie, deci iată putem trece la treabă. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Hanslick domnul Coferati și domnul Schmidt și domnul Manders, uh, care va lua cuvântul numele domnului Schmidt, sunt raportori din umbră, sunt în uh, sală. Uh, nu știu cine va vorbi în numele verzilor, dar în orice caz, dacă doresc eurodeputați să intervină, o vor putea face mai târziu. Deci, fără a pierde prea mult timp, îi dau cuvântul doamnei Hanslick. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea domnului Baldasare am primit nota de informare pe care aș dori să vă prezint în limba engleză pentru că am primit textul în limba engleză. Deci, iată, o să încep. În 29 februarie 2000 2012, coordonatorii de la IMCO au luat decizia de a uh, împărți uh, decizia Comisiei cu privire la programul Fiscals uh, în programele Custom și Fiscalis. Coordonatorii ECON au luat aceeași decizie în data de 13 februarie 2012. În 13 martie 2012, domnul comisar Șemeta a trimis o scrisoare președinției IMCO și ECON Uh, evidențiind uh, avantajele acestor două uh, programe separate. După aceea însă, Comisia a decis să țină cont și de poziția Parlamentului și a Consiliului. În 29 august 2012, Comisia a adoptat propunerea modificată cu privire la programele Customs și Fiscalis. Un nou calendar va fi prezentat Uh, spre acord la ședința coordonatorilor din 18 septembrie 2012 pentru a ține cont de această propunere modificată a Comisiei. Uh, calendarul uh, revizuirii propunerii de finanțare acestor programe ține cont de cadrul financiar multianual, așa cum a fost modificat în 6 iulie 2012. În conformitate cu această propunere, uh, programul Customs 2014-2020 conține un cadru bugetar de mai bine de 540 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020. Sfera de aplicare a acestui program vizează uh, funcționarea Uniunii Uh, vamale europene. Specificitatea acestui program vizează consolidarea pieței interne prin uh, o uniune vamală eficientă uh, și viabilă. În conformitate cu acest program avem următoarele priorități. Trebuie să consolidăm competitivitatea afacerilor europene prin înlesnirea unui comerț liberalizat prin reducerea costurilor de uh, adaptare și prin reducerea poverii administrative și protejarea împotriva concurenței neloiale. De asemenea, trebuie să sprijinim uh, VAMA în asigurarea unui mediu sigur pentru cetățeni. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că autoritățile vamale au o Uh, o funcționare eficientă prin îmbunătățirea capacității administrative și, în fine, să combatem frauda. Iată care este nota de informare pe care domnul Baltasare a pregătit-o și pe care v-am citit-o din partea lui. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Haslick. Acum vom da cuvântul raportorilor din umbră, domnul Conferati acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu consider că e foarte important ca Comisia, e, e foarte important faptul că Comisia a acceptat propunerea noastră și uh, a dat curs uh, solicitării noastre. Poziția Parlamentului, care e identică cu cea a Consiliului, uh, ne-a permis să uh, ajungem la această abordare pozitivă. Cred că urmează să, în continuare, deci faza următoare este să citim textul, dar uh, el ne permite să facem uh, pași importanți înainte pentru că dezbaterea anterioară a evidențiat problemele cele mai importante pe care va trebui să le rezolvăm Uh, în contextul uh, uh, separării celor două programe. În ce privește vamele, vama reprezintă un subiect foarte important, având în vedere geografia Uniunii Europene și specificitatea ei, uh, deci libera circulație a lucrătorilor dintr-o țară la alta. Deci avem nevoie de o um, activitate vamală care să fie eficientă, să fie transparentă în organizarea sa și de asemenea o administrație vamală care să fie în măsură să reacționeze uh, eficient uh, dacă apar probleme mijloacele financiare care sunt uh, consacrate Uniunii Vamale ar trebui să uh, permită uh, efectuarea de economii, dar și să permită cetățenilor să circule mai bine. Și de aceea cred că trebuie să respectăm calendarul, calendarul pe care ni l-a propus Comisia, respectiv termenul de 2020 și deci între timp, pornind de anul următor, ar trebui să ne asigurăm că um, uh, organizarea vămilor uh, se îmbunătățește și de asemenea să ameliorăm și procedurile de control vamal. aș uh, dori să evidențiez o altă problemă foarte importantă, respectiv combaterea fraudei, atât în ce privește contrafacerea uh, de uh, produse, dar și uh, producția culturală. Trebuie să uh, discutăm chestiuni precum proprietatea intelectuală, drepturile de proprietate intelectuală și uh, va trebui să încercăm să, printr-o mai bună informare, să evităm uh, greșelile din trecut, însă cred că vom uh, avea ocazia să discutăm aceste subiecte mai târziu. Deocamdată însă aș dori să insist asupra importanța uh, uh, separării între aceste programe și sper că vom înregistra progrese. Mulțumesc, domnul Manders. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit înapoi uh, tuturor, după cum ați spus și dumneavoastră. Ole Schmidt m-a rugat să îl înlocuiesc și a cerut scuze pentru că, în calitate de democrat, a vrut să fie în Statele Unite și a și făcut asta. Deci voi face eu pe adevăratul democrat și vă voi pre, uh, prezenta poziția sa. Uh, S-a vorbit despre această separare a programelor uh, Customs și Fiscalis, VAMA și Fiscalis, uh, pentru a clarifica situația. În general, Ole Schmidt salută propunerea. Ea va fi utilă pentru statele membre când este vorbă de văm și cooperare europeană. Este mult mai este binevenit și pentru statele din afara granițelor Uniunii Europene, însă propunerea uh, ridică și unele probleme. Uh, Comisia are câteva propuneri ambițioase pentru partea de, va, de vămi. Este important să alocăm suficiente uh, fonduri, să, sprijin, să oferim sprijin pentru un nou sistem IT Printre altele, însă, e foarte posibil ca statele membre să nu fie de acord, pentru că um, de fiecare dată când lucrurile costă bani, statele membre nu sunt de acord. Cum să facem în așa fel încât uh, statele membre să prioritizeze opțiunea cea mai ambițioasă? Nu, Ole Schmidt nu este convins că este nevoie de o agenție pentru vămi, nu este nevoie de o agenție pentru că asta ar putea dubla volumul de muncă în celelalte agenții și va costa foarte mulți bani. Atât avea de adăugat Ole Schmidt și mulțumește tuturor pentru colaborare. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Dorește altcineva să intervină pe acest subiect? Se pare că nu este cazul. Îmi cer scuze că nu am urat uh, bun venit comisiei alături de noi. L avem pe domnul Dascălu șef de unitate, și domnul de Graf. Dorește cineva de la comisie să intervină cu privire la acest punct, în această etapă? Da? Nu? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru sprijinul um, acordat pentru acest program și pentru faptul că, ați, că discutați acest uh, subiect atât de repede. Aș dori să vă uh, prezint programul Custom 2020 uh, și cum se compară el cu, cu programul uh, precedent. Noul program se bazează pe ceea ce funcționează deja. Am luat în considerare evaluarea la jumătatea perioadei și recomandările făcute până acum. Ne-am asigurat că noul text juridic preia avantajele programului și le extinde acolo unde este nevoie pentru ca acest program să se adapteze la așteptările pe care le avem pentru uh, perioada până în 2020. Este vorba totuși de 8 ani. În termen de beneficiar, programul VAMă 2020 acoperă beneficiarii actuali, în principiu statele membre, țări candidate, de asemenea, dar și țări din uh, uh, politica de vecinătate. Mai sunt și alte țări, dar acesta nu este obiectivul principal al programului. S-ar putea să, să vedeți o, o diferență uh, de nuanță în um, obiectivele din programul Vama față de uh, cele din pro, în programul Fiscus de fapt, obiectivele sunt aceleași, dar pentru motive tehnice și pentru terminologie am introdus un set de uh, obiective specifice, generale și o serie de priorități. Însă conținutul este exact același. Cele, uh, elemente noi în acțiunile eligibile. Avem trei categorii. 1. Partea principală a programului sistemul IT și anume îl numim uh, crearea de capacități IT. Este ceva mult mai ambițios decât ce am făcut până acum. Apoi acțiunile comune în a doua categorie, uh, crearea de com- competențe uh, la nivelul uman și crearea de capacități la nivel uman, respectiv formarea personalului am introdus un nou instrument care se numește expertise. Este o cerere din partea multor state membre uh, care a venit uh, din nevoia de a pune la oaltă uh, resurse, având în vedere faptul că acum resursele nu sunt, sunt puține. Așadar, se dorește crearea unui sistem comun mai rapid. Iar um, echipele de experți sunt o nouă acțiune pentru a face acest lucru, pentru a pune la oaltă, de exemplu, diferite uh, expertize um, pentru anumite activități operaționale. Este ceva nou. De asemenea, un alt tip de acțiune Uh, eligibilă sunt uh, acțiunile în domeniul uh, creierii de capacități în domeniul administrativ. Am luat exemplul de la Fiscalis, în care unele state membre aveau nevoie de asistență. Instrumentul a părut să aibă un oarecare succes în programul Fiscalis și chiar dacă nu este nevoie evidentă astăzi de a face asta, cred că astăzi, uh, în prezent, uh, suntem pe cale să construim viitorul pentru următorii șapte-opt ani. Deci de aceea am introdus această propunere în documentul nostru. De asemenea, am menținut uh, ben... am renunțat la benchmarking și grupuri de coordonare Uh, nu pentru că nu considerăm că sunt necesare, ci pentru că sunt acoperite în mod implicit. Pentru că acestea până acum erau un, un anumit tip de grup de coordonare. Cam atât despre acțiunile eligibile, acestea sunt schimbările. Veți observa că în ceea ce privește bugetul în programul Fiscus uh, nu sunt mari schimbări acesta va fi implementat în mod clasic, cu un comitet care, se va, care va urmări procedura de examinare și totul se va baza pe programe anuale de uh, lucru care ar urma să fie adoptate de comisie pe baza anuală. De asemenea, monitorizarea și evaluarea programului este mult mai dezvoltată față de programul precedent. Toată lumea se aștepta la asta, să uh, existe o mai mare uh, posibilitate de evaluare. Uh, acestea sunt așadar liniile mari. Noul program uh, nu schimbă în mod fundamental programul precedent, există unele elemente noi, care sunt menite să sprijine ceea ce știm despre viitorul Uniunii Vamale uh, Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost un uh, rezumat uh, foarte util, mulțumesc foarte mult pentru asta. După cum știți, această comisie a sprijinit nevoia de a, de a finanța în mod adecvat serviciul de vămi. Luăm în considerare și alte aspecte de modernizare sunt convins însă că domnul Baltazare va face uh, va organiza discuții cu, rapor cu raportorii din umbră pentru următoarea noastră um, reuniune. În ceea ce privește programul pe care îl avem, avem un program, întreabă președintele. Coordonatorii vor revizui programul în câteva săptămâni Uh, dar cred că vom acționa cât se poate de rapid, cu putință. Dorește cineva să adauge ceva la declarația comisiei sau să răspundă la, vreun, la vreun punct? În regulă, mulțumesc foarte mult! Vom trece acum exact la 15.30 la voturile pentru această după-amiază. Vom începe cu raportul domnului De Jong cu privire la buget, apoi domnul Coferati, iar apoi domnul Rochefort cu privire la uh, programul consumatorii. Iar apoi vom uh, dezbate diferite mandate. În primul rând, așadar, discutăm, uh, votăm raportul domnului De Jong bugetul 2013, secțiunea 3, examinarea și adoptarea amendamentelor bugetare. Îi dau cuvântul raportorului pentru a ne prezenta votul. Domnule De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succint. Am avut o cooperare bună pe partea de buget. Am primit mai multe sugestii de amendamente pe linia bugetară pe 2013 astfel încât am putut să ajungem la un acord asupra unei serii de amendamente de compromis. Există un amendament oral la o linie bugetară și cred că vom vota în primul rând avizul și vă voi anunța când ajungem la momentul potrivit. Vreți să vorbim despre linia bugetară acum sau vă dau cuvântul atunci? Bine, deci atunci eh, votăm avizul. Toată lumea este pregătită de vot. Nu știu dacă avem nevoie de cartele de vot, dar dacă le aveți, este bine. Cred că pot vedea pe toată lumea de aici, de la podium. Pe, linia, pe lista de vot, compromisul, amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 12 atunci, al domnului Ramon. Amendamentul 12, așadar. Cine este pentru? Opt pentru. Cine este împotrivă? As against? Yeah. Right. 12. Abstentions? 12 abțineri, 4. Deci se adoptă. Se respinge, spune președintele. Amendamentul 13 pentru. That's also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 in favor, those against. Cine este împotrivă? Se respinge și acest amendament. Amendamentul de compromis 2 pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 al domnului De Jong, pentru, pentru, aveți cartelele de vot, toată lumea, cine este împotrivă, se respinge clar. Amendamentul 5 al domnului De Jong, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14. 12 nu a fost adoptat. Deci votăm 14 acum. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, respins. Acum votăm pe propunerea de aviz în totalitatea sa pentru, Împotrivă? Nu. Se adoptă prin unanimitate. Mulțumim. Acum trebuie să discutăm liniile bugetare. Cred, domnule președinte, că ultimul text este corect așa cum apare însă vreau să mă asigur că la Solvit am cerut 1,3 milioane, pentru că în versiunile anterioare apărea cifra de 1 milion. Deci cred că textul acum este corect și reprezintă cifra de la ultimele negocieri. Deci dacă parcurgem atunci aici deci lucrurile rând cu rând. Voi spune numărul liniei bugetare și după aceea vom vota. Deci linia 6900, cine este pentru? Amendamentul 6900, pentru? Pentru, vă rog, ridicați mână. Putem să încercăm să votăm electronic pentru a vedea. Mai este cineva care nu are cartela de vot? Nu. S-a deschis votul pe amendamentul 6900. The vote. Everybody voting? Okay, the vote's closed. S-a închis votul. 16 împotrivă, 13 pentru, deci respins. Amendamentul 6901. S-a deschis votul. 6901 eh, și 6902 împreună pentru că sunt în bloc. 6901 și 6902. S-a deschis votul. Vote. Anyone not voted? A votat toată lumea? S-a închis votul? S-a închis votul. 18 împotrivă, 11 pentru. Respinse. Amendamentul 6903. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 16 pentru 13 împotrivă. patru cu un amendament oral pe care îl aveți în josul paginii. Deci, cred că l-ați luat la cunoștință. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă în mod foarte clar. Deci, 6905 este caduc. Trecem la 6907. Pentru, împotrivă, se adoptă clar. 6906 pentru, împotrivă, se adoptă și am terminat cu liniile bugetare, așadar. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, Denis de Jong. Cornelis de Jong, uh, mai dorești să spui ceva în legătură cu negocierile de acum? Mulțumesc, domnule președinte. Avem o întâlnire stabilită pe 18 septembrie cu toți raportorii de la uh, comisiile de fond și vom discuta toate aceste amendamente, uh, vom discuta toate amendamentele adoptate, așadar vă voi informa la momentul respectiv. Foarte bine, știm că veți apăra poziția noastră în legătură cu bugetul, așa încât vă urăm mult succes. Mulțumesc, mulțumim. Trecem la avizul domnului Coferati care va ajunge la Comisia Econ privitor la o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul pe internet și de pe telefonul mobil. Îi dau cuvântul acum domnului Coferati înainte de vot pentru că și dacă doresc să intervină și raportorii din umbră, vor putea interveni și ei. Domnule Coferatis. Aș dori să mulțumesc raportorilor fictivi, raportorilor din umbră. Am reușit să ajungem la o serie de uh, compromisuri. Au mai rămas câteva uh, divergențe minore. Așadar, sper că uh, rezultatul final va fi acceptat de toată lumea, pentru că este rezultatul, rezultatul discuțiilor de luni, de zile. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat în munca de uh, elaborare a acestui aviz. Nu mai dorește nimeni să comenteze, atunci trecem la vot. Cred că și doamna Hansley care cartela de vot acum, deci toată lumea este pregătită pentru votul electronic. Paragraful 1, amendamentul 1. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 2, adăugire. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 3, pentru împotrivă se adoptă. 4, pentru împotrivă se adoptă. 5, a doamnei Tun, se deschide votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 11. Amendamentul 6 al domnului Arias pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 9 al raportorului pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 10 al domnului Arias, an, domnului Schwab, pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 11 pentru, Împotrivă se adoptă. Amendamentul 12 al raportorului. Se deschide votul electronic pe amendamentul 12. S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 12. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 19 al doamnei Tun pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul 20 a fost retras, amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la amendamentul 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, se adoptă și amendamentul de comprom... Nu, cred că toate celelalte amendamente sunt caduce. Amendamentul 34 al domnului Engström pentru împotrivă se adoptă și amendamentul, de, și amendamentul 35 pentru împotrivă se adoptă. Supunem la vot electronic votul asupra avizului, proiectului de aviz în totalitatea sa. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi pentru, două împotrivă. Mulțumim foarte mult, domnule Coferati. Și vă urăm mult succes la negocierile cu Comisia Econ. Trecem acum la trei voturi în comun în legătură cu mandatele de negociere pentru acorduri în primă lectură. Vă amintiți că am convenit uh, o procedură transparentă, raportorii își susțin poziția în fața coordonatorilor și coordonatorii vin în fața comisiilor pentru a solicita mandatul. Comisia, comisiile de, trebuie să dezbată acest lucru și cel puțin de cel puțin jumătate din membrii trebuie să fie pentru. Deci avem nevoie de cel puțin 21 de voturi. Așadar, vă rog, nu părăsiți sala, pentru că avem nevoie de un quorum de 21 de voturi. L-aș ruga pe domnul Rochefort să ne rezume poziția și propunerea sa de mandat și după aceea vom reveni la vot. Uh, mi se pare o idee bună să vă dau ocazia să spuneți câteva cuvinte pentru a explica situația. Domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar în câteva cuvinte să spun câte ceva despre acest uh, raport care privește programul consumatorii. Totul a început în iulie când s-a adoptat ideea de începerea negocierilor formale. Pe baza reuniunilor coordonatorilor din iulie s-a stabilit uh, cum trebuie să se acorde mandatul de negociere. După cum au spus și coordonatorii, uh, sper că comisia, ca comisia să adopte acest demers pentru a avea reuniuni tehnice deja începând cu următoarele zile. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci Trebuie să folosim votul electronic. Cine este pentru acordarea unui mandat? S-a deschis votul. Uh, the vote is closed. Ah. Închidem votul? Nu. Okay. Right, the vote is closed. S-a închis votul. Avem 24 de voturi pentru și o abținere. Deci ați primit mandatul de negociere. Vă reamintesc că echipa de negociere pentru trialogurile, dialogurile tripartite informale va fi compusă din raportori și raportorii în umbră și eu, ca președinte al comisiei noastre, voi uh, prezida negocierile. Trecem așadar acum la voturile separate pentru fiecare propunere. Dau cuvântul acum domnului Grech, doamna Tun mi se pare că nu este în sală. Poate, domnul Grech poate să vorbească și în legătură cu celelalte aspecte. Mulțumesc. Ideea este să adoptăm în primă lectură acest regulament, însă trebuie să fim precauți pentru a nu accepta lucrurile prin forță. Pentru noi, o adoptare în primă lectură este o prioritate la comisia noastră IMCO. De asemenea, Există priorități ale Parlamentului European și de aceea ne dorim o adoptare în primă lectură. Dacă și de aceea discutăm cu ceilalți raportori din umbră. Dacă vedem că prioritățile Parlamentului nu sunt respectate sau apărate, atunci va trebui să revenim pentru a ne revizui poziția. Aceasta este linia pe care trebuie să o adoptăm și dacă sunteți de acord, vom începe dialog, primul dialog tripartit în 18 septembrie. Yes, of course. Yeah. Very short question. O întrebare scurtă pentru că nu am fost uh, informată care este poziția Consiliului. Care este poziția Consiliului pe această temă? Grundsätzlich, aber... Sprijin în principiu această propunere, dar m-ar interesa dacă Consiliul a discutat deja acest uh, subiect. l oficiale le ande... Din... După informațiile oficiale pe care le dețin, știm, avem câteva indicații în legătură cu ce vrea Consiliul, însă vom primi informațiile oficiale în data de 21. După prima întâlnire cu uh, raportorii din umbră, vom discuta uh, care este poziția noastră și care vor fi liniile limită pe care le impunem. Da, Consiliul într-adevăr ne-a uh, oferit ocazia de a um, discuta aceste lucruri și la coordonatori. Va trebui să votăm de două ori pentru ADR și ODR. Deci, regulamentul în legătură cu rezolvarea alternativă a litigiilor. Deci, mandat pentru raportul domnului Grech. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, aveți mandat. Și un al doilea vot pentru rezolvarea online a litigiilor. Raportul doamnei Tun. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru și o abținere. Vom începe să începem trialogurile pentru acest, această negociere Echipa de negociere este formată din raportori și raportorii din umbră. Există raportori diferiți pentru fiecare aspect, însă ar fi bine ca toți raportorii să fie invitați la toate discuțiile pentru a putea urmări mai bine ceea ce se întâmplă. Um, după cum am spus, voi prezida, prezida chiar eu aceste negocieri sau uh, unul dintre vicepreședinți. Încă un lucru pe care trebuie să-l discutăm este semestrul european. Este o procedură destul de neobișnuită. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare este uh, comisia de fund pentru semestrul economic de coordonare politică și economică. Însă, noi am pregătit, am adoptat aceste amendamente sau trebuie să le adoptăm? Acum le examinăm. Am pregătit așadar o serie de amendamente din partea coordonatorilor grupurilor politice și amendamentele vor fi votate oficial în data de 18 septembrie. Așadar, avem ocazia acum să discutăm orice opinii sau comentarii aveți în legătură cu aceste amendamente. Aveți amendamentele în dosar. Primele amendamente aparțin domnului lui Greh. Doriți să spuneți câteva cuvinte despre acestea și după aceea dăm cuvântul tuturor celorlalți colegi Nu am avut foarte mult timp la Comisia IMCO să participăm pe deplin la semestrul european. Am dorit să redactăm câteva, câteva amendamente care să reflecte poziția Comisiei noastre. Am decis ca piața unică să fie unul dintre principiile fundamentale pentru obiectivul 2020. Și de aceea, amendamentele mele se referă la importanța pieței unice pentru depășirea crizei și pentru economia Uniunii Europene în general, pentru a crea prosperitate și pentru a asigura un viitor social mai bun. Yes, well, thank you very much. And I think it's been good in particular the... Mulțumesc foarte mult. E foarte important că ne-ați atras atenția asupra rapoartelor noastre pe această temă, mai ales uh, în ce privește raportul dumneavoastră cu privire la piața unică pentru consumatori și cetățeni. E următorul pas pentru uh, creștere. S-a menționat acest lucru și la rezoluția din uh, iunie. Domnul Tulen a depus uh, o serie de amendamente. Dore, doriți să iau cuvântul? De asemenea, domnul Mandes a depus un amendament. Doriți să luați cuvântul pe marginea lui? Da. Doream să încurajez Comisia să, încuraje, să comunice mai mult în legătură cu piața unică, pentru că e o piatră angulară a Uniunii Europene și comunicarea cu cetățenii din Europa e nesatisfăcătoare. Deci iată ce doream să uh, fac, să rog Comisia să uh, se ocupe mai mult de acest aspect. Mulțumesc! Cred că sunt, iată, am uh, invitat toți autorii amendamentelor să ia cuvântul. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înainte să uh, trecem la următorul punct, un comentariu din partea mea cu coordonatorii. Am discutat acest aspect uh, și am discutat, uh, vom discuta și la ședința din septembrie în legătură cu uh, Uh, viitoarea structură a acestui program în semestrul european și cum uh, piața unică, în uh, special și chestiunile de competitivitate, pot fi integrate în proces. Dezbaterea a fost predominată până acum doar de latura economică și uh, bugetară, deci uh, de acești uh, factori și parametri de coordonare, însă cred că comisia noastră, mai ales, e convinsă de faptul că e important să continuăm cu piața unică din perspectiva um, performanțelor, rezultatelor economice, dar și a ocupării și a încrederii consumatorilor. Sunt aspecte care ar trebui să fie reflectate în acest semestru. Uh, raportul Gozes uh, solicită Comisiei să includă uh, trimiteri clare la documentele de monitorizare pe care le-am avut, de exemplu tabelele de bord, tabelul privind consumatorii și așa mai departe. Vom examina astfel încât să avem o Um, o abordare mai structurată. La conferința președinților de comisie, o chestiune uh, care s-a discutat uh, pe uh, foarte mult și iată, dorim să ne aducem și noi contribuția la activitatea Comisiei Econ, dar aș dori să ne asigurăm în următorul ciclu din 2013, sperăm să avem mai mult timp pentru a pregăti un raport și împreună cu coordonatorii vom încerca să facem propuneri în acest sens. Bun. În acest caz, putem să uh, trecem la următorul punct de pe zi. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Iată, uh, suntem puțin înainte. Domnul Coferat este aici pentru următorul punct de pe ordinea de zi, dar aș dori să verific, să vedem dacă avem un reprezentant al comisiei. Probabil că nu. Nu-i așa? Oare n-ar fi mai bine să avem o pauză Uh, since we know that uh, Mr. Domnul Juvin uh, va sosi la ora 5 pentru punctul său și având în vedere că și comisia nu e aici uh, și având în vedere că am fost uh, atât de uh, iuți la vot, vă dau o jumătate de oră pentru ceai în tradiție britanică. Îmi pare rău pentru întârziere, domnule Coferati, dar cred că e foarte important ca comisia să fie prezentă la raportul dumneavoastră. Uh, deci vom încerca să începem punctual la punctul 4, la ora 4 și jumătate la raportul cooperativ. Vă mulțumesc foarte mult și ne întâlnim la 4 și jumătate.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 Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru așteptare uh, și mulțumim și domnului Conferati pentru răbdare. Domnul Șathein, dacă nu mă șel, e aici. Cine reprezintă comisia? Domnul Reuters. Reuters, șef de unitate pentru rețelele transeuropene din partea Comisiei, a participat la ședința TRAN uh, în această dupămasă. Iată, de ce are un program încărcat. Vom discuta amendamentele la uh, avizul domnului uh, Coferati pentru uh, uh, Comisia de Transport, pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Îl avem în sală pe domnul Coferati. Uh, Uh, doamna Haslick vorbește numele PP-ului, da? Da, foarte bine. Mai avem și alți raportori din umbră? Știu că toată lumea muncește din răsputeri în această după masă, mai sunt și alte grupuri din alte din part, uh, raportori fictivi. Bun, deci putem începe dezbaterea. Uh, îl invit acum pe raportorul nostru să prezinte amendamentele pe care le-a primit și felul în care intenționează să le trateze. După aceea vom da cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți uh, deputați din uh, comisie și apoi reprezentantului comisiei și vom discuta calendarul final la sfârșit. Deci, domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit 72 de amendamente. Nu vreau să vă uh, speriu însă, pentru că nu le voi uh, comenta pe toate, nu am nevoie uh, de prea mult timp pentru a le prezenta, pentru că o parte importantă dintre, din aceste amendamente vizează mediul înconjurător și legăturile între uh, Uh, rețelele europene de transport și uh, uh, latura socială a Uniunii. Deci, în ansamblu, pe ansamblu, e vorba de amendamente care își propun să consolideze poziția Comisiei. Am discutat de mai multe ori de acest subiect până acum. În aceste amendamente există propuneri și formulări care nu sunt chiar așa de ușor de înțeles, dar voi încerca să fac un efort de înțelegere, să vedem ce se ascundea în spatele, um, care e intenția din spatele acestor amendamente. Și împreună cu uh, uh, raportorii din umbră și în urma dezbaterii de astăzi, voi încerca să includ aceste amendamente în text. Astăzi aș dori să mă refer la două aspecte care uh, au uh, fost subiectul uh, amendamentelor. E vorba de, uh, de, de subiecte foarte importante și care merită atenția noastră. Deci e vorba de Uh, cele două date propuse de comisie, 2030 pentru rețeala, rețeaua centrală și 2050 pentru uh, rețeaua globală. Anumiți uh, colegi consideră că aceste indicații sunt uh, prea stricte și că trebuie să fie schimbate. Vom discuta împreună cu autorii acestor amendamente aspectele suplimentare, dar eu cred că e important să avem totuși anumite date uh, limită. Ceea ce nu înseamnă că ignorăm problemele care ar putea să apară de-a lungul timpului și care ar putea împiedica țările să respecte termenele impuse de către directivă. Cred că pentru a ajunge la un compromis am putea să uh, facem următorul lucru. Am putea să acceptăm aceste termene limită și să vedem care sunt cazurile care ar putea să ducă la o derogare uh, de la uh, obligația de a respecta termenele. Deci, nerespectarea termenelor ar fi o excepție și uh, țările în cauză nu ar avea posibilitatea să acționeze fără să fie controlate. Știm că până atunci uh, Uniunea Europeană va avea noi state membre. Nu putem să anticipăm uh, situația acestora. Deocamdată nu putem face decât uh, um, supoziții, deci trebuie să păstrăm o anumită flexibilitate, dar ea nu ar trebui să fie regula care se aplică sistematic. Un alt domeniu important, cel al guvernanței în ce privește gestionarea acestor culoare uh, energetice. Am spus ultima dată că am analizat acest subiect, cred că trebuie să consolidăm rolul coordonatorilor. Poate că ar trebui să vedem care sunt competențele și cum le putem uh, consolida. Coordonatorii ar trebui să dispună de o adevărată autonomie și cred că uh, anumiți uh, colegi uh, au motive de îngrijorare, acest lucru reiese din uh, amendamente, s-ar putea să creadă că autoritățile uh, statului ar putea să uh, fie uh, înlocuite. Deci când Trebuie să facem proiecte de infrastructură. Cred că este foarte important ca aceste proiecte de infrastructură să mențină, uh, să se acopere uh, părți foarte importante de, din teritoriul național și în acest caz e foarte important să intervină și o autoritate supranațională pentru a înlătura eventualele obstacole cu care ne-am putea uh, confrunta. Deci, iată care este soluția la care m-am gândit eu. Să nu uh, privăm uh, uh, autoritățile de reglementare de competențe, ci să uh, precizăm prerogativele lor, astfel încât să nu intre în, uh, în, în concurență cu prerogativele autorităților locale și uh, naționale. Mă opresc aici, am încercat să rezum conținutul amendamentelor. Problemele cele mai spinoase deja le-am evocat și în rest cred că vom găsi cu ușurință o soluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și eu, doamna Hanslick acum. Am observat că ați înaintat un mare număr de amendamente, deci uh, acest dosar pare să vă intereseze în mod direct. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei Ivanova, aș dori să-l felicit pe uh, raportor, pe domnul Coferati, pentru uh, tot ce a făcut. Cu toții avem un obiectiv comun, respectiv ca aceste rețele transeuropene de transport uh, să uh, răspundă mai bine nevoilor cetățenilor și să își aducă contribuția la consolidarea pieței unice. Și de aceea cred că este foarte important să ne punem de acord în legătură cu forma uh, finală a acestui text, astfel încât el să reflecte cât mai bine obiectivele noastre. Doamna Ivanova sprijină raportul domnului Coferati în abordarea sa generală și mai ales în ceea ce privește accesibilitatea pentru toți utilizatorii, îmbunătățirea și promovarea securității rutiere și, de asemenea, orientarea cât mai favorabilă consumatorului. Pentru a uh, consolida uh, aceste aspecte, Doamna Ivanova consideră că e foarte important să ne punem de acord uh, cu uh, privire la anumite propuneri ale grupului PP. Cred că ar trebui să evităm crearea unei poveri administrative uh, suplimentare pentru statele membre. De asemenea, autoritățile regionale și locale și factorii implicați, precum și să evităm uh, costurile suplimentare inutile pentru economia europeană. Se asemenea să punem accent, su, uh, accentul pe accesul uh, zonelor uh, îndepărtate cu rute locale alternative. Credem că cetățenii noștri ar trebui să beneficieze de libertatea de mișcare, indiferent de zona geografică în care trăiesc. În al treilea rând, Uh, crearea acestei uh, uh, platforme comune europene de transport ar trebui să meargă mână în mână cu reglementările pentru a finaliza prevederile din perspectiva utilizatorilor. De asemenea, călătorii, vorbitoarea se corectează, călătorii ar trebui să aibă acces la informații accesibile cu privire la rețelele transeuropene de transport, asigurând posibilitatea ca pasagerii să folosească un, uh, un bilet unic pentru călătoriile transfrontaliere care să fie valabil pe uh, mai multe mijloace de transport. O astfel de platformă ar trebui să uh, primească și uh, reclamațiile utilizatorilor și să se bazeze pe practicile cele mai eficiente din statele membre în domeniul transportului. o practică care ar putea să fie valoare adăugată pentru toți cetățenii europeni. În ce privește termenele, Comisia Europeană a propus anul 2030 pentru implementarea activității coordonatorilor și 21 uh, decembrie 2050 pentru a finaliza uh, rețeaua globală. Însă, uh, având în vedere criza economică actuală și Uh, situația uh, fragilă din anumite state europene, dar și procesul de recuperare pentru noile state membre, ar trebui să găsim un compromis pentru ca aceste excepții să fie incluse în uh, prevederile regulamentului nostru sau ar trebui ca termenele să fie sau um, să fie flexibile. Doamna Ivanova speră ca aceste Mm, propuneri PPE să se bucure de sprijinul dumneavoastră și că vom uh, avea uh, un compromis care să evite orice, orice controversă. Mulțumesc, domnule președinte. Iată avizul doamnei Ivanova, care este raportor uh, din partea grupului nostru, raportor din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Haslik. Domnul Mandes. Și după aceea, doamna Rură. Domnule Mandes, doriți să luați cuvântul pe acest subiect? în numele liberalilor. Și apoi doamna Mann, pentru că ea e raportor din partea vestilor. Mulțumesc. Aș dori să-l sprijin pe raportor în ideea sa de a da sarcina coordonatorilor de a organiza aceste uh, foruri de dialog. Aș dori să fac apel la PPE să se gândească la faptul că mari proiecte de transport uh, Uh, sunt din ce în ce mai controversate în ultimul timp și nu se poate face planificarea pentru acestea um, și, drept urmare, nu pot continua lucrările, ceea ce înseamnă că costurile finale sunt mult mai mari. De aceea este foarte important de acest, ca aceste foruri de dialog să existe. Mi-aș dori să vă revizuiți poziția. Din Stuttgart am, uh, uh, am avut experiența. Dacă s-ar fi discutat din timp cu populația afectată, s-ar fi, s-ar fi uh, rezolvat foarte multe, foarte multe lucruri. Dacă lăsăm lucrurile cum sunt, să fermenteze, să spunem așa, se poate ajunge la costuri și mai mari. Poate că aceste foruri pe termen scurt costă un pic mai lung, dar pe termen lung merită. Thank you. Um, Mr. Manders, do you want to... Mulțumesc, domnule Manders, doriți să spuneți uh, ceva? În numele domnului Schmidt, da. Trebuie să fie un subiect uh, foarte important pentru colegii care sunt în sală. Da, am, uh, am o poziție a domnului Schmidt. Voi citi. Este de acord cu raportorul cu privire la rolul coordonatorilor. Este foarte important să existe un coordonator puternic pentru o valoare adăugată europeană. Reforma pentru transportul ecologic este importantă și necesară, însă este de părere că Uniunea Europeană poate face chiar mai mult. Trebuie să sprijinim în loc să permitem uh, per, uh, scăderea uh, emisiilor de carbon, trebuie să o stimulăm trebuie să existe o valoare adăug, adăugată europeană. Mai mulți colegi sunt îngrijorați de termenul limită. Este clar că nu putem uh, prevedea situația economică din 2030 sau 2050, însă statele membre trebuie să fie motivate să se implice în acest uh, subiect. Domnul Schmidt mulțumește tuturor pentru colaborare. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină pe acest uh, subiect? Poate comisia dorește? Am să rog uh, comisia să ne spună câteva cuvinte despre propunere și despre amendamente. Domnule Reuters, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că permiteți comisiei să reacționeze. Vă mulțumesc pentru că ne-ați așteptat să venim din comisia de la Comisia TRAN, unde a avut loc dezbaterea uh, acestui raport. Mulțumim, uh, dați-mi voie să mulțumesc în numele Comisiei pentru raportul domnului Coferati. Credem că acest raport uh, are, pune accentele necesare la propunerea Comisiei. Reacțiile le vedem uh, reacțiile la amendamente și salutăm uh, adăugirile cu privire la coeziunea uh, teritorială, la povara administrativă și așa mai departe. Însă există o serie de amendamente, domnule președinte, unde aș recomanda prudență pentru a nu intra în um, contradicție cu raportul domnului Coferati. De exemplu, cum spunea domnul uh, Mander, să se păstreze rolul uh, puternic al coordonatorilor Mm, care ni se pare o cale bună și care s-a dovedit în trecut mm, o cale bună. Rolul ar trebui să fie consolidat pentru a se obține rezultatele mm, care să ducă la implementarea rețelei. Acest lucru merge mână în mână cu respectarea termenelor și credem că acestea trebuie să fie, să fie incluse în text. De 20 de ani lucrăm în acest, pe acest domeniu și am văzut că angajamentele luate nu au fost uh, respectate. Vedem că articolul 57 uh, prevăzut pentru care prevede o revizuire ar putea fi utilizat pentru a folosi o oarecare, um, oarecare flexibilitate. Această um, revizuire este prevăzută pentru 2023 și acolo s-ar putea face anumite ajustări necesare. Încă unele amendamente, domnule pre președinte, asupra cărora aș dori să mă întorc. Clasa 3 pentru uh, căi navigabile, clasele 1, 2 și 3 sunt de regio uh, importanță regională și 4 până la 7 sunt pentru, uh, pentru ape cu importanță internațională. Uh, și noi considerăm că căile navigale, navigabile începând cu uh, clasa 4 ar trebui să fie păstrate pentru a ne asigura că ne concentrăm asupra acelor clase care au o valoare adăugată europeană. La final, încă câteva puncte la care putem uh, reveni înscris, dacă doriți, însă, în general, raportul Comisiei dumneavoastră subliniază faptul că uh, Uh, rețelele de transport transeuropene sunt esențiale pentru piața unică, altfel nu se poate aduce contribuția necesară pentru creșterea economică. De ani de zile ne luptăm să obținem aceste rețele transeuropene și credem că o propunere puternică este cea mai bună uh, abordare. Mulțumim așadar domnului Coferati pentru contribuția sa în această direcție. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, domnule Reuters, a fost și foarte important să vă avem pe dumneavoastră alături de noi. Domnule Coferati, doreați să comentați? Vă dau ultimul cuvânt, dacă doriți să răspundeți la ceea ce au spus raportorii din umbră sau uh, comisia. Iar apoi vom recapitula programul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. După cum spuneam mai devreme, Voi continua să lucrez împreună cu raportorii din umbră pentru a ajunge la amendamente de compromis cât se poate de bune. Dați-mi voie, pe scurt, să revin la câteva aspecte. Cred în dialogul preventiv și asta mai ales când încerci să creezi uh, și să pui în mișcare investiții. Investiții care vor duce la schimbări materiale în viața oamenilor. Uh, oameni care și-au creat niște obiceiuri în timp, iar infrastructura este foarte relevantă aici. Nu poți uh, pur și simplu să o faci uh, pe câmp și nu o faci pe câmp. De cele mai multe ori acționezi în zone unde există ceva deja și nu poți să negi realitatea și uh, utilizarea a ceea ce există deja de către oamenii care locuiesc în acel spațiu. Deci trebuie să existe un dialog organizat înainte, pentru că asta duce la consens și reduce problemele pentru mai târziu. Deci, doamna Hanslick. care a prezentat uh, poziția uh, raportorului din umbră de la PPE, cred și eu, exact ca dumneavoastră, că trebuie să definim o platformă pentru uh, rețelele transeuropene de transport. Iar asta trebuie să fie o platformă pentru utilizatori. Asta nu ține neapărat de Comisia noastră însă ține de găsirea factorilor uh, în general. Avem o definiție a modului în care se creează legături între consumator și rețele. Înțeleg problemele pe care ni le-a prezentat Comisia. De aceea, pe cele două subiecte la care m-am referit, guvernanță, de exemplu, um, trebuie să fim foarte atenți în acest subiect. Trebuie să fim atenți pentru a nu lua puteri de la Comisie. Ole Schmidt, vă amintiți experiența din Statele Unite? Nu trebuie să negăm uh, să negăm eficiența standardelor uh, eliminând termenele. Trebuie să avem un program, dar trebuie să fii pragmatic uh, și să nu excludem, deci să fim pragmatici și să nu excludem anumite forme de flexibilitate. Asta însă fără a ignora disciplina unor termene limită. După cum spuneam, majoritatea muncii uh, se va face în săptămâna viitoare, în săptămânile viitoare cu cei care au depus amendamente și cu raportorii din umbră, care m-au ajutat foarte mult în această primă parte. A fost o muncă dură, dar aș dori să le mulțumesc tuturor. Mulțumim foarte mult pentru leadership-ul de care dați dovadă la acest aviz foarte important. Programul este următorul. Vom vota pe 11 octombrie și se va adopta în comisie pe 5 uh, noiembrie și este posibilă o nouă discuție a amendamentelor pe 10 octombrie dacă domnul Coferati dorește să profite de asta dar depinde de discuțiile cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și comisiei că ni s-a alăturat. Este exact ora 5. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mă bucur să-i pot ura bun venit lui Filip Juvin în reuniunea noastră pentru că el își va prezenta proiectul de raport cu privire la propunerea Comisiei pentru directare, directiva, mă scuzați, referitoare la acordarea de contracte de concesiune. Avem o serie de raportori din umbră, eu, domnul Panțeri, mă, cred că domnul Manders va vorbi numă, numele domnului Bușoi. Bun. Nu știu dacă este cineva pentru domnul Gustafsson. Mă bucur, oricum să-i urez bun venit Ioanei Școvsca, care se ocupă de asta în numele Comisiei și care ne-a vorbit deja despre asta. Îi voi da cuvântul după ce raportorul își va fi prezentat raportul și după ce vom fi auzit și raportorii din umbră. Este cineva de la Consiliu? Aș vrea numai să verific. Cineva de la Consiliu în sală? Nu. Bun. Îi dau cuvântul lui Filip Juvin cu cea mai mare plăcere. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, vorbim din nou despre această directivă asupra concesiunilor, despre care am mai discutat și în trecut, atât aici, cât și la diverse întâlniri Uh, conexe care vorbeau de subiecte, de acest subiect atât de uh, complex. Uh, am avut o audiere în 29 februarie și una în martie și un grup de lucru. După aceea, conform sugestiilor lui Malcolm de la reuniunea raportorilor din, din umbră, am ajuns într-o fază de Uh, înțelegere mai aprofundată a acestui subiect. Mulțumesc raportorilor uh, din umbră pentru consiliere, chiar dacă opiniile lor au fost uh, destul de îndepărtate de viziunea mea, totuși am reușit să mergem înainte am reușit să consultăm atât Comisia Europeană cât și uh, reprezentanții societății civile interesați de această temă. Vreau să vă relatez despre ceea ce am făcut până acum. Uh, confirmăm necesitatea unei inițiative la nivel european pentru că dacă ne uităm la concesiunile de servicii, uh, pentru concesiunile de lucrări există un acord european, însă pentru concesiunile de servicii nu uh, există un asemenea acord și astfel există mai multe interpretări ale legii. Uh, am uh, convenit că există, este necesară un, o abordare lejeră care să se bazeze pe un cadru legislativ pentru a evita complicații, interpretări um, diverse care să nu ducă la reglementarea în cele mai mici detalii și uh, să nu acționeze așadar împotriva actorilor economici. Proiectul meu de raport este unul care schimbă destul de mult textul inițial al comisiei. Există patru obiective principale. Primul este obiectivul clarificării, de a, o reorganiza, de a reorganiza și simplifica directiva. Mi se pare că textul poate fi uh, făcut mai lizibil, mai coerent și mai pragmatic. pentru a garanta un cadru legislativ mai eficace. Al doilea principiu general, am vrut să afirmăm specificul concesiunii în raport cu contractul de achiziții publice. Am descoperit la întâlnirile de lucru că există o noțiune juridică interesantă intelectual Uh, noțiunea unui contract incomplet care trebuie să fie revizuit. Acest lucru este foarte valabil pentru concesiuni care sunt contracte de durată îndelungată. Uh, este vorba de concesiuni care uh, durează 50 de ani și care trebuie să fie revizuite din când în când un profesor de drept ne-a explicat că 80% din contractele de concesiune uh, din America de Sud și din Europa arată că 80% dintre aceste contracte fuseseră revizuite, deci prin natura lor ele sunt incomplete. În al treilea rând, afirmăm autonomia totală a autorităților publice pentru a alege cadrul juridic al acțiunilor pentru că textul poate să fie interpretat ca o dorință de privatizare a uh, serviciilor publice, însă nu este vorba de acest lucru. Afirmăm autonomia autorităților publice pentru a, uh, pentru a păstra o flexibilitate de alegere. Autoritățile publice au dreptul de a alege și negocierea Um, este un element extrem de important și nu trebuie să uh, introducem constrângere aici. Trebuie să ținem cont așadar de specificitate. Am simplificat modalitatea de calcul, am uh, eliminat fazele intermediare și după aceea, um, modalitatea de atribuire a unui contract este mai puțin rigidă. Am dorit să um, fixăm criterii de calitate, obligațiile de serviciu public, în al treilea rând, uh, echilibru just între flexibilitate și transparență să se garanteze transparența, să se elimine orice povară birocratică suplimentară și inutilă. Uh, pentru a elimina astfel sarcina birocratică, trebuie să ținem cont de obiectivele politicilor publice, trebuie să se ține cont de criteriile ecologice, sociale și de inovare Există adăugiri în text pe aceste elemente și, în ultimul rând, excluderile care vorbesc de cooperarea in-house și in-house comună. Am ascultat și părerile raportorilor din umbră și raportorilor pentru aviz. Mai aștept încă două elemente din rapoartele de aviz Consider, domnule președinte, că pot să vorbesc foarte mult timp pe acest subiect, însă prefer să ascult uh, opinia uh, colegilor mei. Uh, unii sunt de părere că anumite părțile textului trebuie să fie eliminate de-a dreptul, însă eu cred că trebuie să dăm o șansă textului inițial dacă poate fi făcut mai lizibil și mai eficace. Trebuie să ajutăm autoritățile publice din Europa Uh, să nu uh, legiferăm în beneficiul actorilor economici, care oricum uh, sunt parteneri fundamentali în procesul de concesiune. Vreau să semnalez o problemă majoră de ordin tehnic. Am redactat raportul în franceză, în mod normal, a fost tradus cu greșeli care sunt câteodată greșeli majore, fundamentale, sunt omise paragrafe uh, întregi și textul în engleză au fost utilizat drept text pivot. Nu este vor, doar vorba de o problemă de traducere, este și o problemă politică. Unii dintre colegi au lucrat pe textul care nu era în franceză. S-ar putea să existe uh, versiuni care nu corespund originalului în legătură cu articole uh, uh, importante. Cred că versiunea în engleză revizuită va fi disponibilă mâine dimineață. Vreau să insist pe lângă dumneavoastră ca textul tradus în diversele limbi ale Uniunii, plecând de la textul în engleză inițial, să fie revizuit, pentru că nu corespunde cu originalul meu în franceză. Sper că acest, această neînțelegere să fie rezolvată cât mai repede și în mod amiabil. Atrag atenția și președintelui uh, comisiei, domnului Malcolm, că noua versiune în engleză nu a fost revizuită în totalitate de către juriștii lingviști, doar, despre, uh, doar de către biroul meu care cunoaște uh, limba engleză mult mai bine decât mine. Așadar, sper că dificultățile eventuale Uh, pot să fie eliminate cât de curând, pentru că textul este extrem de complex de la bun început și nu trebuie să fie complicat nici de uh, aceste probleme suplimentare de traducere. Bun, cu aceste mențiuni vreau să spun că am văzut textul în engleză, am avut și prezentări din partea biroului dumneavoastră, însă am înțeles foarte bine despre ce este vorba. Este un text foarte cuprinzător aprofundat, eh, pentru care vă felicităm. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră și mă voi exprima și eu mai târziu. Domnul Panzeri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru disponibilitatea sa de a discuta cu raportorii din umbră. Eu salut în mod pozitiv acest text. Simplificarea duce la foarte multe lucruri utile, se câștigă în claritate, calculele sunt uh, simplificate, însă mi se pare că există lucruri care trebuie să fie uh, examinate mai îndeaproape. În primul rând, autonomia pentru autoritățile publice. Uh, bineînțeles că aceste autorități trebuie să decidă modalitatea de implementare a furnizării de servicii și uh, Directiva aceasta nu este însă aplicabilă în domeniile în care există alte directive sectoriale. Uh, simplificarea serviciilor este un lucru logic. Trebuie să clarificăm definițiile, ce înseamnă un furnizor și așa mai departe. Este un pas în uh, direcția cea bună. De asemenea, trebuie să definim riscul economic substanțial uh, ce înseamnă necunoscutele de pe piață, uh, cum se calculează valoarea concesiunii pe, val- pe baza unei estimări. Toate aceste măsuri simplifică și ușurează propunerea inițială a Comisiei. De asemenea, dacă ne uităm la uh, partea in-house, uh, aceasta poate ar trebui să fie mai bine definită, însă este o idee bună. Mai există puncte asupra cărora trebuie să mai lucrăm împreună. În primul rând, noi considerăm că nu este de bun augur să eliminăm referirea la ciclul de viață. Cred că este mai util să simplificăm acest concept. Conceptul trebuie să rămână în text. De asemenea, eliminarea anexei 2 nu ne satisface. Și legat de acest subiect, ni se pare oportun să menținem referirea la criteriul ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Majoritatea criteriilor ecologice de muncă uh, sunt prevăzute de către standardele europene și internaționale și trebuie să pornim de la ideea unor procese sustenabile din punct de vedere social, după cum au fost definite în raport trebuie să ținem cont că trebuie să fie îndeplinite toate garanțiile procedurale de la articolul 35. Și ultimele aspecte mai tehnice țin de următoarele lucruri. Uh, țin de criteriile de selecție care trebuie să fie cât mai obiective. Așadar, trebuie să menținem articolul 32 și să menținem mm, directiva la articolul 8, pentru că altfel este ușor să se reinterpreteze în întreaga temă. 35 și 36. Trebuie să rămână aici referirea la evaluarea de calitate a candidaților și la excluziuni trebuie să se facă și o referire la lipsa de îndeplinire a legislației de mediu. De asemenea, exploatarea forței de muncă, în special a copiilor, în ceea ce privește subcontractarea, ar trebui să introducem trei niveluri de solidaritate. Mi se pare foarte important. Există și alte lucruri care trebuie examinate, însă, în totalitate, uh, raportul merge în direcția cea bună. Mulțumesc, domnul Manders. Mulțumesc încă o dată. Îmi cer scuze în numele Bușoi, domnului Bușoi. Nu e aici, e clar acest lucru? Ă, dacă e adevărat ce ne-a spus domnul Juvan, respectiv că versiunea limba engleză nu e corectă, atunci ă, tot ce vă voi citi ă, e o prostie pentru că se bazează pe textul limba engleză, dar totuși îmi voi face datoria, voi citi textul. Domnul Bușoi sprijină în mare parte ideile domnului Juvin, de exemplu, aportarea raportorului care se bazează pe uh, faptul că trebuie să acordăm uh, flexibilitate autorităților publice împreună cu toate prevederile legate de transparență. De asemenea, domnul Bușoi salută clarificarea, clarificarea făcută de către raportor a principiului administrării libere de către autoritățile publice, apoi uh, observațiile cu privire la definiție, salută faptul că raportorul încearcă să clarifice aceste definiții în general în ceea ce privește concesiunea și riscurile operaționale. Domnul Bușoi spune că raportorul a făcut foarte bine pentru că a clarificat acest concept de risc operațional uh, considerabil, dar, în general, domnul Bușoi consideră că trebuie să fim foarte prudenți cu uh, termeni precum uh, riscul operațional, pentru că se poate crea confuzie juridică și, deci, se pot isca o serie de probleme. Apoi, în ce privește ciclul de viață, avem aceleași observații ca și domnul Panzeri, pentru că a fost eliminat de aici ca fiind oferta cea mai uh, avantajoasă din punct de vedere economic, dar vrem să respectăm și directiva cu privire la achizițiile publice. Excluderea operațiunilor uh, publice. Domnul Bușoi salută reformarea articolele care vizează includerea și uh, definiția acestor uh, uh entități limitate dar salută articolul 15 cu limitarea pe care o introduce. Uh, el ar prefera ca uh, activitățile acoperite să fie în totalitate și nu în proporție de 95%. Raportorul a menționat această excepție in-house propusă de către Comisie la articolul 15, pentru că mai multe contracte ar fi excluse de la concurență, ceea ce contravine obiectivului uh, principal al acestui text legislativ. Iar în ce privește durata, el consideră că rap propunerile raportorului în ce privește durata concesiunilor merg în uh, direcția cea bună pentru a uh, e foarte important ca contractele să fie limitate în timp și să nu fie în niciun caz mai uh, îndelungate decât perioadele obișnuite. Având în vedere că contractele de concesiune sunt uh, incomplete, e foarte important să, uh, să, să oferim și flexibilitate în ce privește modificarea acestor contracte și de aceea domnul Bușoi salută uh, abordarea raportorului și e gata să discute pe această bază și mulțumesc raportorului pentru cooperare, precum și colegilor implicați. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și Așteptăm cu nerăbdare implicarea dumneavoastră uh, și a domnului Bușoi pe acest dosar. Aș dori uh, să fie foarte clar. Cred că doar trei articole sunt afectate. Domnul Jufan cred că e uh, de acord că ele nu uh, schimbă conceptul sau structura totală a schimbărilor pe care le uh, propune pentru a uh, simplifica propunerea noastră. Cred că trebuie să facem această precizare. Doamna Rule. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru cooperarea foarte strânsă pe care am avut-o, o cooperare deschisă, transparentă și mulțumesc uh, domnului raportor pentru tot uh, efortul pe care l-a depus. Poate că nu surprind pe nimeni dacă spun că nu m-a convins total și aș dori de fapt să depun un amendament pentru a respinge această propunere pentru că E foarte greu uh, uh, să acorde concesiuni, uh, procesul este mai delungat, mai costisitor, de asemenea, consecințele pe plan administrativ sunt și ele mai costisitoare. E vorba de 1,5% mai mult decât costurile inițiale, deci uh, concesionările vor fi mai scumpe decât uh, uh, contractele. Dacă ne uităm, uităm la ultimii 15 ani, e, din punct de vedere juridic, zona cea mai disputată. Deci, încercăm acum să obținem cât mai multă securitate juridică și să ne asigurăm că cât mai puține cauze ajung la tribunal. Deci pentru că încercăm să ne desfărăm de datorii, să reducem datoriile, cred că aceste concesiuni, mă întreb de ce ar trebui să încurajăm aceste concesiuni care sunt uh, mai costisitoare, mai îndelungate și așa mai departe. Nu știu cum uh, va arăta votul, dar din punct de vedere pragmatic, propunerea dumneavoastră uh, nu mă satisface și aș fi chiar dornică să vin cu o propunere alternativă. Dar ce mi se pare totuși bine e că pentru prima dată se recunoaște faptul că uh, Uh, se recunoaște meritul uh, gestionării locale și regionale independente. Nu credeam să trăiesc uh, ziua aceasta, dar de fapt e vorba de un rezultat al tratatului de la Lisabona. E pentru prima dată când o astfel de administrare de gestiune locală și regională se recunoaște. De asemenea și libertatea de decizie pentru autoritățile publice, la fel de bun, definirea acestor concesiuni și acestor contracte este foarte bună. Ce mai rămâne este fixarea Uh, problemei uh, a concesiunilor parțiale, uh, astfel încât să funcționeze. Nu cred că merită, mai ales la concesiuni, să intrăm în astfel de detalii tehnice. Din potrivă, toți experții ne-au spus că acordările de concesiuni merită și sunt logice numai atunci când sunt ceva deschis. Și uh, ar trebui să ne fie foarte clar că Um, concesiunile se bazează pe o abordare light, să spunem așa. Încă un punct unde am probleme cu propunerea raportorului. Uh, în primul rând, acordarea de concesiuni sociale o treceți în considerente. Cu toții ne amintim că cei de la Comisie ne-au propus să uh, pună, să elimine um, serviciile uh, sociale Ehm, iar la dumneavoastră apar numai în uh, considerente. Mi se pare prea puțin. Este o sumă mică, dar când este vorba de uh, servicii în caz de catastrofă, uh, caz de catastrofă servicii de salvare, acestea uh, sunt diferite și nu ar trebui să cadă într-un astfel de tip de concesiune. Un al doilea loc unde am probleme uh, nu știu dacă cunoașteți raportul uh, Comisiei Regii uh, făcut de către domnul Cole, Când uh, citim acest raport cu raportul domnului Juvin, vedem totuși diferența um, perspectivei naționale. Raportul domnului Juvin elimina electricitatea, energia, în mod interesant, însă nu uh, toate rețelele, în în total, deci și rețelele angro și cele cu amănântul. Asta este conform uh, modelului francez, unde nu exista liberalizarea sectorului energetic. Domnul Col elimină apa, care este uh, o, un, lucru care corespunde situației din Germania, din uh, țările de jos, de unde vine domnul Col și situației din Germania uh, iată, domnul Kohl uh, elimină apa din raportul său. Uh, aș dori să vă rog să discutăm despre apă și uh, servicii sociale, servicii de salvare, servicii de catastrofă uh, și aș dori să discutăm și excepția energetică. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mrs. Ruler. Uh, just... Mulțumesc, doamna Rure. Aș dori să fac și eu câteva observații în calitate de raportor din umbră din partea grupului meu. Per ansamblu, aș dori să spun că abordarea domnului Juvin și obiectivele pe care le-a um, le menționat, uh, noi sprijinim acest lucru, respectiv să o uh, clarifice, să organizeze și să simplifice directiva. Procurement. Să nu uităm că în legislația pentru achizi achizițiile publice uh, scopul este să fie un instrument pentru autorități uh, astfel încât acestea să-și poată exercita puterea discreționară pentru a ști ce, pentru a uh, face ce au de făcut. Există unele reguli, dar uh, și va fi foarte clar care sunt procedurile de urmat și ce fel de sancțiuni trebuie să fie impuse și ce fel de criterii de transparență. De exemplu, la ora actuală, problema cu concesiunile este că definiția unei concesiuni este foarte diferită de la stat membru la stat membru. În unele stat mem state membre uh, este un instrument foarte folosit, în altele nu este foarte popular, uneori există anumite tipuri de concesiune și altele nu. Ar trebui să ne asigurăm că această directivă nu uh, trece peste preocupările locale în acest sens, pentru că acest lucru ține de autoritățile locale. Însă, în același timp, dacă vom avea o directivă cu privire la concesiuni, trebuie să includă toate domeniile. Trebuie să ne concentrăm asupra procesului. Și asta mi se pare crucial. raportorul a făcut uh, foarte multă muncă pentru a obține o definiție clară cu privire la ceea ce este o concesie și eu cred că a făcut o treabă foarte bună în acest sens. Bineînțeles că pot exista discuții cu privire la rafinarea acestei definiții, însă faptul că un contract de concesiune este pe termen lung și că va fi un contract care va fi modificat uh, pe durata uh, la care se referă pentru că um, se vor schimba preferințele cetățenilor, consumatorilor și așa mai departe. Aceste lucruri sunt uh, prevăzute și este foarte bine. Contractele incomplete, mi se pare o idee interesantă, iar în ceea ce privește criteriile de acordare și faptul că ele trebuie să fie uh, simplă, uh, mi se pare corect, dar contractele sunt și foarte importante. Mi se pare important și ceea ce a spus domnul Tarabella referitor la organizarea contractului și la standardele sociale care trebuie să fie aplicate. O serie întreagă dintre noi au spus deja că este foarte important când analizăm asta să vedem concesiunile ca un instrument de lucru al autorităților uh, politici politice și că nu ar trebui să adăugăm noi, uh, noi criterii, noi straturi. Bineînțeles, uh, munca uh, copiilor este inclusă în reglementarea națională, deci nu cred că trebuie să fie inclusă aici. Nu, nu vom reuși așa să îmbunătățim aplicarea uh, legislației în statele membre. Dacă există probleme cu acest domeniu, acest lucru ar trebui să fie făcut uh, la nivel național cu, sprijinea, uh, cu sprijinul uh, comisiei. Dar nu aici este locul uh, acestui document. Bineînțeles, dacă este dorința comisiei, putem include asta. De asemenea, formulele de subcontractare, un instrument de gestiune pentru operatori, cred că asta ține pur și simplu de ei. Și până la urmă ce contează este calitatea serviciilor oferite. De asemenea, mi se pare că este un punct important prevăzut cu privire la calitate și la calitatea serviciilor și cu privire la ținte multe dintre criteriile incluse în uh, concesiuni țin de calitatea serviciilor oferite. Clienții principali vor fi cetățenii, iar contractorii, uh, contractanții au uh, dreptate să includă anumite criterii, orice criterii ar dori să includă. Și Asta, tocmai asta uh, schimbă, față, face, uh, este ceea ce este diferit față de alte uh, criterii de acordare de contracte. Apoi, având în vedere um, cu condiția ca toată, legisla or, toată legislația națională să fie respectată, se pot, se pot face subcontractări atât timp cât standardele sunt respectate. În concluzie, Rezultatul muncii noastre extinse, um, împreună cu domnul Juvan și cu raportorii din umbra, am avut seminarii interne și am analizat specificitățile concesiunilor față de celelalte două directive. E bine, uh, timpul pe care ni l-am luat mi se pare justificat pentru că raportul mi se pare o foarte bună bază de pornire. Ah, cred că și Comisia va fi de acord că a fost, a fost nevoie de o serie întreagă de modificări pentru ca acest instrument să fie eficient uh, și în același timp ușor de utilizat. Să, să fie incluse criteriile necesare, dar să permită și utilizarea concesiunilor într-un mod eficient și eficace pentru a se obține serviciile dorite. Aceasta este contribuția mea. Doamna Ferheyen este pe lista mea. Nu știu dacă mai dorea să contribuie altcineva. Doamna Ferheyen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Filip Juvan pentru cooperarea foarte constructivă în pregătirea acestui raport. Rar se întâmplă să discutăm atât de intens și uneori poate chiar atât de controversat anumite teme. Însă, concesiunile în domeniul serviciilor sunt foarte importante pentru că situațiile sunt foarte diferite în statele membre, sunt uh, structuri care sunt foarte diferite și o astfel de propunere de directivă poate avea efecte foarte diferite în statele membre. La, în acest moment trebuie să vă spun că uh, voi sprijini uh, amendamentul doamnei Râle, uh, pur și simplu, nu pentru că proiectul de raport nu ar fi bun, ci pentru că propunerea comisiei nu a fost, uh, nu a corespuns a ceea ce era intenția inițială. Și noi nu, și nu ne-a explicat necesit, foarte bine necesitatea acestei directive. Iar uh, prelucrarea, procesarea acestui document de către Philip Juvin a arătat că propunerea Uh, a, a avut nevoie de foarte multă prelucrare și rafinare. Uh, nu a fost o abordare light, să-i spunem așa, uh, iar sarcina administrativă suplimentară prevăzută pentru autoritățile locale poate fi foarte mare și cu, probabil va, va fi și așa. Mă bucur că Filip Juvin a făcut uh, o treabă bună da, și a eliminat foarte multe elemente care erau și, după părerea mea, nenecesare, uh, chiar dacă două puncte ar mai fi de discutat, și anume cooperarea intercomunală și uh, tema uh, acordărilor in-house, interne, uh, sunt discuții pe care le vom mai purta în viitor, mai ales la concesiunile de servicii. Nu suntem în situația unor achiziții publice obișnuite. Când vorbim de domeniul social, domeniul apei, trebuie să luăm în considerare criterii uh, speciale și acest lucru trebuie să fie prevăzut, um, vom putea uh, formula anumite excepții și atunci vom putea accepta documentul, dar ceea ce spunea doamna Râle, uh, sectorul apei este văzut un sector separat și special în multe state membre și nu cred că ar fi acceptabil pentru multe state membre să se facă astfel de modificări fundamentale uh, în acest domeniu. Deci cred că vom mai avea mult de discutat. Mulțumesc tuturor foarte mult. Am să-i dau cuvântul acum doamnei Șecovska pentru a ne da propunerea comisiei, reacția comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia dorește să mulțumească Comisiei IMCO, raportorului și tuturor eurodeputaților angajați în aceste discuții. Eh, știm că este un subiect dificil și mulțumim pentru progresul înregistrat, care reprezintă un pas eh, înainte important și eh, de dovadă de o bună cooperare. Vă mulțumim încă o dată. După cum a spus în repetate rânduri Comisia, obiectivul nostru este de a găsi soluția adecvată pentru acordarea contractelor de concesiune Ne bucură așadar să vedem că munca din Parlamentul European și din Consiliu merge în aceeași direcție și uh, spre găsirea unei soluții comune pe care o salutăm. Salutăm eforturile făcute de către raportor pentru a găsi o formulare alternativă pentru anumite pro- prevederi și pentru câteva complexe, uh, com- concepte mai largi am văzut că a depus foarte multă muncă în acest sens, muncă pe care o salutăm și trebuie să spunem că directiva în forma sa actuală are nevoie de revizuire suntem de acord că există modalități alternative de a privi anumite concepte. Însă, Comisia poate susține textul doar atâta timp cât afirmă câteva obiective principale, tratamente egale, transparență, nediscriminarea ofertanților și deschiderea pieței și, bineînțeles, cheltuirea eficientă a fondurilor. Aceste lucruri sunt esențiale pentru ca textul să funcționeze și, după cum am spus, dacă schimbările merg în această direcție, uh, putem să le susținem. Acum dați-mi voie să menționez câteva puncte care ni se pare importante. În primul rând, recunoaștem că există anumite aspecte care îi preocupă pe mulți eurodeputați și care au fost clarificate. Salutăm uh, referirile mai clare în legătură cu uh, faptul că autoritățile publice pot să decidă ele însăși cum să decurgă procedura de acordare a concesiunilor. De asemenea, considerăm că ă, clarificarea ă, distinției între concesiuni și alte acte este binevenită, extrem de utilă. Ă, definiția concesiunii merge în direcția cea bună și de asemenea considerăm că referirea la considerente sociale este mai proeminentă lucru care ni se pare de asemenea util. Aș spune de asemenea că Comisia salută în special că domeniul de aplicare al directivei nu s-a schimbat. Directiva rămâne un instrument orizontal, considerăm că trebuie să rămână ca atare, nu există niciun motiv să excludem vreun sector de la domeniul de aplicare al directivei, nu s-a dovedit că există vreun, vreun motiv de excludere a unui sector sau altuia, în, cu excepția sectoarelor pentru care uh, s-au adoptat deja uh, reguli specifice și anume transportul aerian și transportul de pasageri. Uh, raportorul însă reia acest lucru în text. Același lucru se este valabil și, și pentru cooperarea uh, publică, uh, în special com- când ne referim la jurisprudența Curții de Justiție, um, dacă ne gândim la men- mențiunile legate de acordările in-house, este important ca aceste lucruri să nu se schimbe. Încă un lucru important, textul a fost simplificat, după cum am spus, este un pas în direcția cea bună, însă un domeniu atât de complex nu poate să fie reglementat prin 5 sau 6 articole. Este nevoie să se clarifice anumite noțiuni, anumite obligații și datorii și mi se pare că așa putem stabili parametrii esențiali pentru a trata problema. O ultimă observație pentru a vă aduce atenției faptul că în viitor Comisia consideră că este important să se păstreze un echilibru, echilibru corect între orice simplificare și uh, asigurarea că regulile vor uh, funcționa. Trebuie să evităm reîntoarcerea la situația de dinainte, unde ne bazam doar pe principii. Este foarte bine să simplificăm lucrurile, însă trebuie să, ca prevederile să rămână foarte clare. Un alt element important este că directiva se referă și la autoritățile publice și la operatorii economici. Salutăm recunoașterea uh, libertății autorităților publice de a decide cum se vor acorda concesiile, concesiunile, însă niciun fel de directivă nu trebuie să um, ating, aducă atingere uh, corectitudinea, corectitudinii procedurii economice și uh, drepturilor econom- de egalitate a operatorilor economice. Într-adevăr, trebuie să prevedem și un anumit grad de flexibilitate, însă trebuie să ne aducem aminte că modificările au fost introduse pentru a împiedica orice manipulare oportunistă a formatului de contract. Așadar, salutăm orice simplificare și deschidere a regulilor, însă aceste reguli au fost stabilite pentru a asigura un acces corect și egal la piață. În total, ni se pare că raportul este o bază foarte bună pentru uh, lucrările ulterioare și așteptăm propunerile viitoare ale raportorului. Vă mulțumim. Well, thank you very much indeed mulțumesc, uh, doamna Șecovska, pentru un răspuns foarte constructiv. Vă mulțumesc și pentru ajutorul acordat până acum. Cred că avem o bază foarte bună de la care putem continua. După cum ați spus și dumneavoastră, mai trebuie să facem multe și trebuie să vedem cum putem introduce uh, îmbunătățirile propuse de către comisia noastră. Dau cuvântul acum din nou raportorului nostru, Filip Juvan, care poate să comenteze în legătură cu observațiile făcute de colegi și uh, eventual să ne spună părerea sa în legătură cu calendarul. Două. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, după cum ați spus și dumneavoastră, au fost comentarii constructive. Uh, în general, consider în mod evident că textul a ajuns uh, doar la un punct intermediar și că trebuie să continuăm munca. Acest lucru este clar. Domnule Panțerii, uh, voi lua intervențiile în ordine. Domnule Panțerii, vă mulțumesc pentru comentarii. În legătură cu criteriile sociale și de mediu despre care ați vorbit, ați putut să observați că am insistat mai mult decât textul original uh, asupra acestor criterii și uh, sunt foarte dispus să insistăm pe aceste elemente. Cunoașteți faptul că textul uh, pe care îl vom vota reprezintă implicare pentru autoritățile publice și pentru actorii economici. Nu vrem să facem texte care să fie declarații de intenții, și care să nu aibă nicio putere. În legătură cu referirea la uh, ciclul de viață care a fost uh, notată și de domnul Manders, eu nu am o filozofie generală a priori sau idei preconcepute. Sunt dispus să discutăm mai mult pe, acest, pe această idee. În ceea ce privește și definiția riscului de exploatare, sunt sigur că definiția poate fi îmbunătățită am uh, notat disponibilitatea de a trece de la 90% la 100%. Aici există opinii foarte divergente în funcție de grupurile politice și cred că va dura un pic mai mult până vom găsi o soluție convenabilă tuturor, însă în mare împărtășesc uh, opinia domnului Manders în legătură cu Uh, menționarea datelor. Mulțumesc doamnei Rulă, în primul rând, pentru că a spus că este dispusă să dis- că ați spus că sunteți dispusă să, dis- să discutăm. Uh, nu cred că ați fost convinsă astăzi, însă ne, ne mai rămâne timp. Două lucruri aș spune. Atunci când spuneți că concesiunile vor fi mai scumpe, nu consider că se poate afirma acest lucru prin definiție. De exemplu, costul apei prin concesiune. Există o dezbatere în Germania pe acest subiect despre care ați vorbit și în Franța de asemenea. O dezbatere în jurul apei, o chestiune fundamentală. Însă dacă trecem apa în concesiune, atunci acest serviciu va costa mai mult S-a pus această întrebare la mai multe ateliere și economiștii ne-au prezentat rezultate important, interesante și ne-au spus următorul lucru. Dacă apa prin concesiune este mai scumpă pentru consumatori sau apa care nu este furnizată prin concesiune. Răspunsul în primul rând a fost da. Apa când este gestionată în concesiune este mai costisitoare decât gestionată Uh, public. În al doilea rând, însă, au spus că există totuși factori care nu se pot compara. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, trec în concesiune rețelele de apă care au fost cel mai prost întreținute. Deci există un cost de exploatare mai ridicat. Și dacă uh, excludem acest lucru dacă comparăm rețelele de uh, distribuire cu același nivel de calitate, economiștii ne explică că costul rămâne același de fapt. Eu nu sunt economist, eu am ascultat uh, opiniile ambelor părți, încerc să învăț, împărtășesc și eu abordarea dumneavoastră în legătură cu o abordare mai light, o abordare mai uh, Um, ușoară. La articolul 26, uh, autoritățile publice fac publică decizia, uh, cur, se scurge o perioadă de timp și în această perioadă interesații trebuie să își depună candidaturile. Autoritățile publice iau cunoștință de aceste candidaturi candidații pot să, pot să negocie, negocieze între ei și după aceea se face o alegere. Restul depinde de alegerea liberă tehnică. Abordarea ni se pare foarte ușoară pentru că uh, se publică un aviz pentru ca toată lumea să fie tratat uh, în mod identic, se studiază toate propunerile în mod egal și transparent, se poate negocia și după aceea se face o alegere. Aceasta este abordarea pe care am ales-o în text. Este o abordare destul de ușoară și care nu este greoaie. Însă nu trebuie să ajungem la o situație prin care să nu respectăm egalitatea candidaților. Există elemente care sunt acoperite de concesiune și care sunt acordate uh, unor companii private fără egalitatea de uh, șanse a tuturor. Toată lumea trebuie să fie tratată în mod egal. Dacă dumneavoastră considerați că se poate simplifica și mai mult, aștept opiniile dumneavoastră. Împărtășesc opinia dumneavoastră în legătură cu faptul că concesiunea este doar un instrument Concesiunea nu este un cel uh, în sine, ci un mijloc prin care se ajunge la un obiectiv. Este un instrument prin care se poate gestiona atingerea unui obiectiv și dacă se folosește concesiunea, atunci înseamnă că există un interes de preț, de calitate și uh, sunt de acord că concesiunea este doar un instrument. Am acordat un contract de concesiune pentru gestionarea unei parcări în Paris pentru că autoritățile locale nu erau echipate pentru a gestiona aspectele comerciale ale parcării. A fost uh, o alegere din punct de vedere al gestiunii. Vă mulțumesc că ați recunoscut că textul a evoluat. Sunt pregătit să uh, mai lucrăm în continuare, însă aș dori să putem afirma în mod clar că transparența este foarte importantă. Scopul acestui text este de a introduce transparență în discuții eu cred că am făcut pași importanți în acest sens de, câte, de câteva luni încoace și uh, cred că ne aflăm cumva la jumătatea drumului. Am luat notă de faptul că Comisia Europeană nu se opune unei evoluții a textului în continuare. Mă bucură acest lucru. Doamna Șicovska, ați uh, menționat câteva elemente care nu trebuie să fie modificate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în acest sens. Am câteodată impresia că porțile și ferestrele care erau închise acum câteva luni au început să se întredeschidă și cred că cu toții trebuie să dăm dovadă de uh, cele mai bune intenții pentru a ajunge la un rezultat comun. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you very much. Well, I don't think there's any doubt about that from the reception that your, your report received. Mulțumesc foarte mult. După ce a primit raportul uh, în această dumneavoastră, Uh, toată lumea se va pune la treabă, uh, ca și pe alte rapoarte, toată lumea încearcă să depună eforturi pentru a ne permite să trecem mai departe, să continuăm cu aceste texte foarte importante. Calendarul arată în felul următor, textul dumneavoastră e disponibil, așa cum am spus, vor avea loc și ceva modificări pentru varianta limba engleză, pe care le vom aștepta. Apoi uh, vom avea în urma verificării lingviștilor un text consolidat, Mulțumim serviciilor pentru ajutorul acordat, pentru că uh, într-adevăr, e foarte ușor de uh, urmărit uh, modificările în textul consolidat pe care ni-l propuneți. Termenul pentru amendamente, data de 3 octombrie la ora 5 după masa. Astfel, avem aproape o lună la dispoziție. Vom examina amendamentele în 5 și 6 noiembrie și apoi vom uh, examina în 28 și 29 noiembrie amendamentele de compromis. Sperăm ca în 18 decembrie să uh, adoptăm textul la plenară. Vom avea și avizele din partea celorlal celorlalte comisii care sperăm că vor respecta acest uh, calendar. Mă gândesc că sunteți la curent cu el și că uh, vă e pe plac. Da, foarte bine, atunci așa continuăm. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Uh, reprezentantei Comisiei pentru tot ce a uh, făcut pe această temă și mulțumesc tuturor pentru prezență. Aș dori să vă reamintesc că următoarea ședință va avea loc luni, în 17 septembrie, la ora 3 și apoi în 18 de la 9 la 10 jumătate, 3, 6 jumătate și vom continua examinarea Uh, directivelor uh, cu privire la achizițiile publice. Vă mulțumesc. Meeting is closed. Se suspendă ședința.